hotărât să inițieze negocierile interinstituționale înainte de prima lectură a Consiliului, conform articolului 69 din regulament. Pozițiile Parlamentului în prima lectură, care reprezintă un mandat pentru astfel negocieri, pot fi găsite pe pagina de internet a plenarei. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al